privind procesul de integrare europeană a Kosovo. În primul rând, dau cuvântul din nou ministrului Kenders. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, în primul rând, salut consimțământul manifestat față de acordul de asociere și stabilizare cu Kosovo. A fost o decizie importantă, iar acum la Consiliu Facem tot posibilul pentru ca acesta să intre în vigoare cât mai repede cu putințe. Acordul de stabilizare și asociere este primul acord comprehensiv între UE și Kosovo, care, în opinia mea, transmite un mesaj politic important și este un element critic pentru viitorul Kosovo. Multe vor depinde acum despre felul în care va fi implementat acordul. Cetățenii din Kosovo vor putea resimți beneficiile imediate ale acordului dacă există și reforme comprehensive. E important ca acum Kosovo să se axeze pe implementarea acordului. Aici trebuie să ne axăm în special pe îmbunătățirea independenței judiciare, statului de drept, iar Kosovo trebuie să-și intensifice eforturile în lupta împotriva corupției și a crimei organizate. În continuare o problemă serioasă, și să arate că dă rezultate palpabile în cazurile importante. În ceea ce uh, privește sectorul politic, sunt probleme care trebuie rezolvate, condamnăm orice formă de violență și trebuie ca uh, totul să fie rezolvat prin dialog politic și să fie implementată agenda de reformă europeană. O voință politică puternică e necesară de partea tuturor actorilor politici pentru a depăși situația dificilă, în așa fel încât Kosovo să meargă mai departe. Stabilitatea politică este un ingredient necesar pentru a consolida procesul european lansat uh, cu acest acord de asociere și stabilizare. Asocierea și stabilizarea până la urmă merg mână în mână, iar stabilizarea în acest context înseamnă și să fie normalizate relațiile cu Serbia, așa cum am auzit deja în fosta dezbatere. Dacă nu vom avea o stabilizare clară, va fi foarte greu să trecem mai departe la asociere. Au fost evoluții încurajatoare în dialogul dintre Belgrad și Priștina în anul trecut, în august tante și știm că n-a fost ușor din punct de vedere politic. În continuare, subiectul este sensibil politic și este unul care divizează. E important ca acum Kosovo să implementeze rapid angajamentele sale din acord, asta în ciuda dificultăților interne. Și în acest context m-a încurajat reuniunea de săptămâna, trecut, între, săptămâna trecută între premierii uh, din Serbia și din Kosovo, unde am primit garanții că va exista cooperare. Și în acest spirit noi vom continua să sprijinim Kosovo și ne vom axa pe reforma socială și economică, vom oferi asistență financiară și tehnică, Creșterea economică este importantă, la fel și crearea de locuri de muncă, preocupări principale ale kosovarilor. Câteva comentarii în ceea ce privește procesul de liberalizare a vizelor, un subiect de prioritate politică pentru Kosovo. Raportul recent al Comisiei recunoaște faptul că în Kosovo a existat un progres încet, dar sigur, în ceea ce privește finalizarea unei foi de parcurs pentru liberalizarea vizelor și există în continuare opt criterii de întrunit, dintre care patru domenii uh, rămân foarte importante, domenii cheie. Va fi esențial ca acum Kosovo să lucreze pe aceste domenii și după ce aceste criterii vor fi fost bifate, vom reveni asupra subiectului. Să subliniez acum rolul important al EULEX. EULEX în continuare sprijină reformele și aprofundarea statului de drept în Kosovo. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum uh, dăm cuvântul domnului Han. Domnule comisar, poftiți, vă rog. Uh, Domnule președinte, Domnule ministru, domnilor și domnilor, acum două săptămâni m-am adresat Parlamentului mulțumindu-i pentru sprijinul acordat uh, pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor între UE și Kosovo și pentru sprijinul uh, pentru acordul de asociere și stabilitate pe care l-am negociat cu, Koso- cu Kosovo. Aș vrea să mulțumesc încă o dată Comisiei um, de afaceri uh, externe, în special doamnei raportor Lunacek, pentru sprijinul acordat. Acest Parlament uh, a votat uh, pe 24 ianuarie pentru acordul de asociere și stabilizare, care a fost binevenit atât la Bruxelles cât și la Priștina. Și uh, mai târziu, luna aceasta, acest acord a fost adoptat la Priștina, reamintind tuturor faptul că Kosovo se bucură de sprijin în Parlament. Acest acord va intra în vigoare în aprilie sau mai iar implementarea acestui acord nu doar va aprofunda relațiile noastre politice, ci și va asigura un mediu de afaceri mai predictibil care se ducă la creșterea de locuri de muncă și la creșterea economică. Cred că adoptarea acestui acord reprezintă o bună ocazie pentru ca liderii din Kosovo să se așeze la masa discuțiilor și să iasă din impasul politic paralizia politică de la Priștina durează de prea mult timp și uh, a făcut foarte multe pagube. Este, cla- este timpul ca opoziția să pună capăt violențelor și să treacă la treabă. Raportul nostru privind Kosovo din 2015 a confirmat că această țară trebuie să întreprindă reforme structurale și reforme economice. Șomajul este la un nivel inacceptabil de ridicat, iar dezvoltarea economică nu este suficient, suficientă. De aceea este nevoie de uh, concentrarea pe lupta împotriva criminalității organizate și corupției. La fel, uh, trebuie consolidat uh, sistemul judiciar și independența sistemului judiciar. Cred că îmbunătățirile în aceste domenii ar trebui să le ofere oamenilor din Kosovo perspectiva unui viitor mai bun. Așa cum uh, se prevede și în uh, SAA, acordăm o importanță tot mai mare normalizării relațiilor dintre Kosovo și Serbia. Kosovo trebuie să implementeze acordurile la care a ajuns uh, și trebuie să lucreze în continuare pentru a ajunge și la alte acorduri. Kosovo trebuie să se asigure că uh, acele camere de specialitate devin cât mai curând operaționale. Cooperarea dintre Kosovo și aceste camere va fi uh, foarte importantă pentru imaginea țării și pentru poziția sa la nivel internațional, dar și pentru viitorul său european. De asemenea, Kosovo trebuie să uh, lucreze în continuare cu misiunea noastră pentru statul de drept în executarea mandatului său. Aceasta este o obligație legală uh, stabilită de acordul de asociere și stabilizare. Liberalizarea vizelor este un subiect important pentru Kosovo, iar progresele acestei țări în materie sunt foarte importante pentru um, instituțiile noastre. În ceea ce privește progresele în materie de vize, Comisia în luna decembrie a menționat uh, că acestea au fost importante, însă a spus că mai trebuie îndeplinite niște condiții pentru a se face propunerea de liberalizare a vizelor. Kosovo se străduiește să îndeplinească aceste recomandări și sper că în curând vom putea să avem un raport pozitiv pe acest subiect. Încă o dată dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și aștept cu nerăbdare această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Domnul Marias ne-a spus că există o problemă tehnică cu interpretarea în limba greacă. Sper că această problemă poate fi rezolvată, pentru că altfel va trebui să chemăm tehnicienii. Poate că e doar o problemă cu vreun buton. Doamna Lunacek are acum cuvântul, autoarea documentului. Thank you very much, Chair. Mul Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, colegi, Kosovo este cel mai tânăr stat european. Cu 80 uh, de săptămâni în urmă și-a uh, cerut independența după război, după vremuri grele. Sunt uh, mulți oameni acolo, tineri și bătrâni, care doresc ca țara lor să devină membru al Uniunii Europene. Este Uh, sunt acolo cetățeni pro-europeni și s-au făcut uh, progrese în ultimii ani, așa cum a menționat uh, domnul comisar, precum și ministrul din partea Consiliului. Acordul de stabilizare a fost votat în această în Parlament cu două săptămâni în urmă și va intra în vigoare. S-a făcut progres și în dialogul cu Serbia, nu suficient, dar Uh, dacă lucrurile merg bine, uh, Kosovo va avea propriul său cod telefonic. Dar asta nu este suficient. Parlamentul trebuie să uh, susțină în continuare statul Kosovo și să lucrăm împreună cu Comisia și cu Consiliul, pentru că această țară nu este recunoscută de toate statele membre. Cinci state membre blochează Uh, devenirea uh, Kosovului ca membru uh, Europol sunt lucruri importante, cum ar fi UEFA sau Eurovisionul, unde ei ar vrea să participe. Sunt lucruri importante pentru cetățeni. Deci trebuie făcut mai mult în ceea ce privește liberalizarea, așa cum s-a spus există sentimentul izolării. Gândiți-vă, trăiește într-o țară mică, toți cetățenii țărilor din jurul tău pot să circule liber în Uniunea Europeană, la prieteni, la familie, să viziteze locuri frumoase din Uniunea Europeană și tu nu poți. Deși părinții și bunicii tăi din Iugoslavia cu mai bine de 25 de ani în urmă puteau să facă acest lucru. Deci aici trebuie făcut eforturi suplimentare, Kosovo trebuie să facă la rândul său ceva, dar și Comisia precum și uh, Consiliul, pentru uh, de îndată ce se dă uh, unda verde uh, să vă asigurați că cetățenii din Kosovo pot să circule liber. Acum, criza internă din Kosovo. Anul trecut am avut Comisia de Integrare. Toate guvernele au spus că aceasta este uh, calea de urmat și am uh, Uh, cerut să nu se mai blocheze uh, adunarea și uh, utilizarea violenței în adunare. Și cer tuturor să urmeze Uh, cererea președintelui să se așeze la masa de negocieri și să găsească o soluție uh, fără violență la criza internă. În ceea ce privește acordul de dialog uh, între Kosovo și Serbia, câteva propoziții o să mai spun. Este important să-l implementăm, dar în conformitate cu Asociația municipalităților Uh, în conformitate cu uh, statul uh, de drept și regulile curții din Kosovo. Curtea Constituțională este parte din structura Kosovo, are trei judecători, deci trebuie să votăm în favoare. Multe sunt detalii care sunt în raport, nu o să intru în aceste detalii. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru buna cooperare și sper că Parlamentul va susține Kosovo Uh, în procesul său de integrare europeană, așa cum a făcut-o și în trecut. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult! Domnul Adak Tuson, un minut și jumătate. Uh, Doamnă președinte, raportul de progres al Comisiei apare într-un moment important pentru Kosovo. Tocmai ce s-a votat pozitiv acordul de stabilizare și asociere un acord care este important nu doar pentru economie, ci și pentru integrarea Kosovo în Uniunea Europeană. În ciuda acestor uh, noi pași în direcția cea bună, mai sunt multe de făcut. Mai întâi, avem liberalizarea vizelor. Mulți dintre noi sperăm ca Comisia să Um, identifice ca fiind atinse criteriile necesare, pentru că noi știm că ar fi un semnal important pentru kosovari, mai ales că e vorba de faptul că a fi pro-european poate da rezultate. Apoi e vorba de asocierea comunităților cu majoritatea um, din Kosovo, o implementare de succes a acordului uh, ar însemna, sperăm noi, o relație de normalizare cu Serbia, în așa fel încât să existe relații constructive între guvern și opoziție la Priștina. Astăzi dezbatem o soluție. A fost foarte bine pregătită de doamna Lunacek și reflectă opinia generală a Parlamentului European. Pentru a-i susține pe kosovari, pe calea lor europeană, PPE-ul va spune și va vota da mâine la votul pe această rezoluție. Mulțumesc! The next speaker is, uh, Mr. Panzeri. Urmează domnul Panzeri. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei Lunacek pentru raportul redactat. Acest raport privind progresele realizate de Kosovo uh, ne oferă o imagine de ansamblu asupra situației actuale de tranziție. Și așa cum s-a spus, faptul că Parlamentul European a aprobat acest acord de stabilizare și asociere este foarte important și a confirmat vocația europeană a Kosovo. Credem că sunt întrunite condițiile pentru a apropierea acestei țări de Uniunea Europeană. Și doamna Lunacek a menționat condițiile și pașii care trebuie făcut. Vrem să se normalizeze relațiile dintre Kosovo și Serbia și vrem să existe o implementare mai accelerată a proceselor de reformă. Funcția publică trebuie reformată și au fost făcute progrese în acest sens. Însă mai există câteva îngrijorări, precum uh, lipsa competitivității, economia subterană și nivelul ridicat al șomajului. Acestea sunt probleme care împiedică posibila dezvoltare a țării și sunt probleme care trebuie gestionate într-o manieră responsabilă, la fel și lupta împotriva corupției și a criminalității organizate și promovarea statului de drept. În toate aceste domenii, ne așteptăm să se facă progrese. Iar uh, kosovarii trebuie să știe că singura cale de a clădi un uh, viitor pozitiv uh, pentru țara lor este aceasta. Apoi, lipsa de încredere și problemele trebuie să fie depășite, mai ales în țările care nu au recunoscut încă Kosovo. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Giambatski. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule э, comisar, doamna Lunacek, dragi colegi. Vreau să-i mulțumesc colegii noastre, doamna э, Lunacek, pentru munca sa la această rezoluție și la contribuția sa э, raportorii, vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru că au pregătit uh, textul final al rezoluției. Sunt destul de mulțumit de text, uh, el reflectă multe din problemele țării și conține recomandări constructive. Minoritățile etnice au fost uh, abordate și s-a făcut un apel către Kosovo să protejeze Uh, drepturile uh, minorității etnice goranii și uh, ale bulgarilor. Însă este un apel pe care nu pot să îl susțin. Liberalizarea vizelor cu Kosovo. Eu și grupul ECR considerăm că vizele nu trebuie să fie liberalizate prematur, înainte ca țara să-și fi îndeplinit toate obligațiile. Să nu uităm că Uh, batalionul balcanic al ISIS uh, este compus din persoane din Kosovo și Bosnia și Herțegovina. Nu Comisia, ci Kosovo trebuie să accelereze eforturile pentru a demonstra uh, un progres real în combaterea corupției, criminalității organizate. De aceea, grupul nostru va cere, va cere un vot uh, pe părți în ceea ce privește liberalizarea uh, vizelor. Uh, îi mulțumesc uh, doamnei Lunacek și cred că rezoluția va trece cu o mare majoritate. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Doamna Votmans, două minute. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, domnule comisar, domnule minister Kunder. Sunt, dragi colegi, țări care vor să plece din Uniunea Europeană și sunt țări care depun eforturi pentru a ajunge în Uniunea Europeană. E o lume minunată, această lume europeană, am vrea să spunem. Și Într-adevăr, mă uit la doamna raportor Rulviche Lunacek și mulțumesc din inimă. Ați creat o atmosferă bună de lucru pentru toți colegii noștri, iar iată că rezultatul astăzi se vede, pentru că într-adevăr țineți cont de ultimele evoluții. Ehm, de discuție din 27 ianuarie arată că ambele părți sunt serioase în așa fel încât să caute concilierea. Dar pentru asta e nevoie, ehm, pentru că asta am depus un amendament pentru că trebuie spus dacă ceva merge bine. Dragi colegi, noi astăzi avem o rezoluție foarte importantă. Și asta la câteva luni după ce acordul de asociere a fost încheiat. Și vedem într-adevăr progres și putem să avem speranțe, pentru că în urmă cu 15 ani, dragi colegi, exista acea graniță între Kosovo și Serbia și iată că acum există um, nu mai există această relație de dușmănie. Kosovo a făcut eforturi extraordinare în anul trecut și um, au dat o lege și în ceea ce privește egalitatea de gen, au dezvoltat o viziune uh, ceea ce nu pot să spun neapărat uh, despre uh, libertatea presiei, despre lupta împotriva corupției, mai sunt lucruri multe de făcut, dar este o vreme în care multe uh, țări din Uniunea Europeană uh, reacționează la criza refugiaților și își închid frontierele. Ieri chiar am văzut cum există copii refugiați fără părinții lor, vreo 10.000 de copii de care nu se știe nimic, atâtea victime. Sunt oameni care caută un viitor mai bun, iar Kosovo este aici partenerul nostru și are are nevoie de ajutorul nostru. Comisia spune că există posibilitatea pentru o liberalizare a vizelor dacă sunt întrunite toate criteriile. Noi pe viitor ar trebui să purtăm o dezbatere în acest sens, în așa fel încât să vedem ce se întâmplă cu statutul Kosovo ca stat uh, sigur. Și în rest, uh, din toată inima, da pentru această rezoluție. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Urmează acum uh, domnul Kosopermui. Da, Mulțumesc, doamnă președinte. Ne aflăm acum în această bulă a integrării europene care la un moment dat va exploda. Avem aici un stat care a fost creat în urma bombardărilor NATO. Avem uh, finanțări de către mafia albaneză care terorizează oamenii din această țară. Un fost ministru a fost acuzat de trafic de droguri, organe uh, și arme. Și Carla Del Ponte a analizat uh, toate aceste chestiuni în raportul său. Toți acești oameni trebuie judecați. Unii, uh, Kosovo nu face parte din ONU și nici uh, din UNESCO și multe țări nici măcar nu recunosc statul Kosovo. iar membrii Națiunilor Unite refuză să recunoască această țară. În acest context, uh, încheierea unui uh, acord politic cu o astfel de țară este total neacceptabilă. Mai ales uh, următorul vorbitor este domnul Maier. A fost întrerupt. Mulțumesc foarte mult. Mă miră faptul că aici discutăm despre Kosovo, despre o integrare europeană a Kosovo. Stimați colegi, n-ar fi oare mai bine să discutăm despre o integrare europeană a întregii Serbii, pentru că Kosovo este o provincie în inima Serbiei, iar majoritatea sârbă de acolo a fost uh, promovată, în ghilimele fiind spus, la gradul de minoritate. Există o majoritate musulmană în Kosovo și dacă consideră că este legitim să fie recunoscută această țară, atunci uh, cu siguranță vor exista și alte regiuni din Europa unde se va vrea acest lucru. Este important pentru noi faptul că e distrusă identitatea sârbă în această regiune. Este o realitate tristă. Recent uh, a avut loc un, a fost a, uh, prevenit un atentat în regiune, iar în Balcani iată că se dezvoltă o mișcare salafistă. Știm asta pentru că am mai avut o dezbatere pe acest subiect în această instituție. Din păcate, există acest focar de recrutare și cu siguranță acesta nu este, acest lucru nu este ceea ce ne dorim noi. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează domnul Sinadinos, un minut. Apoteli ύβρι και τραγέλαφο και μόνο που συζητάμε για προοπτική ένταξη περιοχής Kosovo. Este, pare absurd că vorbim de Kosovo care să devină membru al Uniunii Europene. Ceea ce vedem este scuza integrării europene care, de fapt, ascunde interesele capitalismului. Ceea ce trebuie să ne amintim tot timpul este că ei nu pot să uh, adere la Uniunea Europeană până când nu îndeplinesc criteriile de la uh, Copenhaga. Și l-am auzit pe primul ministru albanez care a spus cât se poate de răspicat că minoritatea albaneză nu este tratată în mod adecvat. Apoi este și chestiunea promovării uh, urei și promovarea altor elemente de nedorit. Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să-și amintească exact despre ce vorbim aici. Dar să punem capăt uh, șaradei și să nu permitem ca acest lucru să se întâmple. Mulțumesc, domnule Sinadinos. Am ajuns uh, la sfârșitul listei uh, celor care au intervenit în uh, numele partidelor. Acum dau cuvântul domnului McAllister, un minut și jumătate. Dragi colegi, din anul 2003 de la Consiliul Tesalonic, din Tesaloniki, toate țările din Balcani au o perspectivă clară europeană, iar Uniunea Europeană, prin semnarea de acorduri de stabilizare și asociere, promite, practic, uh, acum uh, multe lucruri. Noi am ratificat acest acord cu Kosovo, din păcate însă, manifestațiile de pe străzile din Priștina și uh, ceea ce s-a întâmplat în Parlament în ultima vreme uh, au schimbat puțin imaginea, pentru că știu că a fost un atac cu gaze lacrimogene în Parlament, dar acest lucru nu poate să fie o parte a unei democrații funcționale. De aceea, guvernul și opoziția trebuie să se pună la masa negocierilor pentru a decide viitorul politic al acestei țări. La final vreau să mă refer la negocierile cu Serbia. Atât ministrul Vucic cât și ministrul Mustafa respectă rezultatele istorice obținute la Bruxelles. Negocierile nu au fost și în continuare nu sunt ușoare. Acum atât Kosovo cât și Serbia trebuie să implementeze negocierile și îi mulțumesc doamnei ambasador și îi mulțumesc doamnei uh, raportor pentru întreaga lor activitate foarte bună. Mulțumim, domnule McAllister. Acceptați uh, un cartonaș albastru din partea domnului Sani? Da, Poftiți, domnule Sani. Aveți cuvântul pentru o întrebare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimate coleg, ne-am uitat la mai multe state care vor să fie în Uniunea Europeană. Statul Kosovar îi spunem ce trebuie să facă. Credeți că avem și noi niște teme de casă? Cinci state membre nu au recunoscut uh, Kosovo. Da, da, e clar că toate cele șase state din Balcanii de Vest au o perspectivă europeană. Așa s-a decis în anul 2003 la nivel de șef de stat și de guvern. Deci toate statele din Balcanii de Vest se îndreaptă înspre Uniunea Europeană cu viteze diferite ce e drept. În ceea ce privește recunoașterea Kosovo, aici uh, e o chestiune mm, ce trebuie decisă la nivel național. Cert este însă că 23 de state europene au recunoscut totuși Kosovo, 5 nu, eu sunt din Germania și noi am făcut-o. Am recunoscut Kosovo. Mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul domnul Pițula. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc doamnei Lunacek pentru raportul său. Lucrul cel mai important uh, este semnarea acordului de asociere și stabilizare pe care l-am ratificat recent în Parlamentul European. Este într-un fel o recunoaștere uh, a apropierii uh, dintre Kosovo și Uniunea Europeană. Însă totul depinde de consensul între toți actorii politici, lucru care nu se întâmplă în momentul de față în uh, Parlamentul din Kosovo se obstrucționează aceste demersuri, deși acolo trebuie să se discute viitorul țării. Recent uh, am văzut cum stau lucrurile în această țară, însă sper că vom obține rezultate bune cu progresul uh, acestei țări și că și ceilalți membri ai opoziției își vor da până la urmă sprijinul. Până la urmă, în viitor va trebui să fie implementate toate lucrurile agreate. Infracționalitatea ridicată, șomajul ridicat, lipsa de libertate a presei sunt probleme care stau în calea dezvoltării societății din această țară. De asemenea, este important să se reducă numărul migranților care trec prin această țară spre Uniunea Europeană. Trebuie să liberalizăm și vizele pentru cetățenii din Kosovo. Sper că până la următorul raport uh, privind Kosovo, toate aceste probleme vor fi fost rezolvate. Regret că Kosovo nu s-a putut alătura UNESCO. Cred de asemenea că ar trebui să facem ceva pentru a crea o societate multietnică în Kosovo mai ales uh, în materie de ocupare a forței de muncă și învățământul pentru minorități. Sper că acordul de stabilizare și asociere va încuraja procesele de reformă necesare. Este important ca această țară tânără să primească sprijin european. Mulțumesc foarte mult. Domnul Ujașdovski, un minut pani przewodnicząca! koleżanki i koledzy! myślę że pan minister prezydencję holenderską. domnul ministru kunders a avut o intervenție la obiect. A explicat foarte clar care este relația între UE și Kosovo. E vorba de sprijinul procesului de reformă de acolo și e vorba despre faptul că noi până la urmă Trebuie să cerem reforme care să apropie Kosovo de standardele europene. Mi-ar fi plăcut uh, ca raportul să fie puțin mai concentrat, mai succint, uh, ca să se axeze strict pe ce este esențial, de exemplu, construcția de structuri democratice de stat, independența justiției, combaterea corupției, combaterea terorismului. Există aici mult prea multe accente ideologice uneori mai puțin înseamnă mai mult, mai ales dacă așa te exprimi mai clar. Și ca și domnul Giambatski, aș fi rezervat în ceea ce privește liberalizarea prematură a vizelor. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Rados. Gospodine povjereniče, gospodine ministre, Kosovo je najmlađa europska zemlja. Mulțumesc. Kosovo este statul european cel mai tânăr care a uh, reieșit în urma războiului care s-a uh, terminat cu vreo 15 ani în urmă. Este foarte greu uh, pentru țările care au trecut printr-un război să aibă un uh, proces democratic și să-și normalizeze situația cu vecinii. Sigur, Kosovo este o țară importantă pentru normalizarea relațiilor lor cu Serbia și influențează stabilitatea altor țări. De aceea salut semnarea acordului de stabilizare și asociere care va accelera democratizarea din Kosovo. Sigur, recunoașterea Kosovo de toate statele membre ale Uniunii Europene ar ajuta și ea, precum și liberalizarea vizelor. Dar, în primul rând, situația din uh, Parlamentul uh, din Kosovo ar trebui să fie mai liniștită. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bilde un minut și jumătate. Europeeni. În timp ce Uniunea Europeană se dezintegrează bucată cu bucată din punctul de vedere al ocupării forței de muncă, economiei, iată-vă cum aveți în continuare în vedere aderarea unei entități eh, teritoriale pe care nimeni nu o califică drept eh, candidat la aderare. Kosovo nu este recunoscut ca stat eh, suveran de toate țările din ONU Spania, Cipru, Grecia, România și Slovacia nu recunosc. Uh, mai recent, pe 12 noiembrie 2015, 50 de țări membre ale UNESCO au refuzat statutul de stat uh, membru permanent al acestei instituții pentru Kosovo. Poate că ar trebui să începeți uh, prin a le explica sârbilor din Kosovo, victime ale masacrelor între 89 și 2004, 230.000 de persoane exilate produse din casele lor, demonstrațiile aceste avantaje minorităților creștine și ortodoxe care în continuare sunt uh, persecutate în această parte din Balcani. În acest weekend, uh, o mănăstire a fost ținta unor noi tentative de atacuri teroriste islamiste cu arme de război. Aștept cu nerăbdare să ne explicați care sunt avantajele integrării în Uniunea Europeană un uh, teritoriu în care se petrec tot felul de forme de trafic. În 2014 2013 uh, au existat uh, foarte multe probleme cu corupția, această țară fiind uh, printre primele în materie de corupție. Totuși, când casa arde, nu trebuie să te preocupi de ce e în grădină, ci de fundația casei. Trebuie să vă asumați responsabilitatea. Vorbitoarea este întreruptă. Doamna Bilde, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Iacov Cici. Îl acceptați? Acceptați cartonașul albastru? Da. Domnule Iacovcici, vă rog, aveți cuvântul. Madame uh, Bilde. Doamna Bilde, aș dori să vă întreb, credeți, ca și mine, că este mai bine să avem o politică reală în Balcani care să ducă la pace și nu la reînnodarea vechilor războaie, nu e mai bine ca cei doi premieri din Serbia și Kosovo să aibă un dialog decât uh, să nu discute între ei, pentru că dialogul contribuie la pace. Bineînțeles, sunt de acord cu dumneavoastră că aceste două țări trebuie să dialogueze în continuare, însă noi, în Uniunea Europeană, avem uh, probleme în propriile state membre și așa ne este greu să instaurăm calmul în țările noastre și atunci nu văd de ce să integrăm pe unii care nu și-au găsit propriul calm. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Cucan, un minut și jumătate. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut rezoluția despre Kosovo, mulțumesc raportoarei. Acordul, acordul de asociere și stabilizare ne aduce într-o nouă mm, uh, dimensiune a relațiilor cu Kosovo și sper ca până la urmă să profite Kosovo în așa fel încât, de această situație în așa fel încât să întreprinde reformele necesare. Acest raport salută progresul uh, din Kosovo în multe domenii, dar în continuare trebuie să vedem ce se întâmplă cu democratizarea instituțiilor, cu statul de drept, cu justiția și cu corupția, pentru că uh, de acolo pornește nucleul integrării europene. Mă surprinde faptul că aceste subiecte au fost cumva lăsate la o parte din raport, mai ales când discutăm despre etapa de uh, phasing out a EULEX, deci ieșirea treptată. Cerem ca Kosovo să se dezvolte, să crească, în așa fel încât oamenii să se simtă egali în regiune. Este important ca uh, Uh, acest stat să fie implicat în programele europene, să mergem mai departe cu liberalizarea vizelor și să susținem uh, participarea acestuia în organizarea regională. Și nu mă pot abține, trebuie să menționez un lucru în ceea ce privește introducerea raportoarei. Cu tot respectul, nu sunt de acord cu ce ați spus, pe substanță, în ceea ce privește implementarea acordurilor. Noi spunem către Serbia, Implementați totul pe deplin și necondiționat, iar kosovarilor le spunem, nu implementați, nu faceți nimic, așteptați decizia Curții Constituționale. Este o măsură dublă pe care nu o pot tolera și voi vota împotrivă. Domnule Cucan, vă mulțumim. Iată că această ultimă remarcă a fost o provocare către doamna Lunacek și a apărut un cartonaș albastru dacă îl acceptați, desigur. Yes. Da. Lunacek képviselő asszonyé a szó. Doamnă Lunacek, vă rog. Thank you. Vă mul mulțumesc, Eduard, stimate coleg. Știi că eu întotdeauna apreciez să lucrez cu tine și pe Kosovo, chit că știu că țara ta, statul tău membru nu recunoaște acesta, dar ai fost cooperant. Însă când îmi spui acum că în raportul meu eu cer lucruri diferite față de ceea ce am pretenția de la Serbia, pur și simplu nu e adevărat. Însă, într-adevăr, Kosovo trebuie să implementeze și el lucruri, însă cu privire la relația cu Curtea Constituțională, acolo lucrurile pot fi făcute în concordanță cu acordul semnat uh, pe 25 august. Este posibil și cer să sprijin asta și să nu votezi împotrivă și îți mulțumesc. O secundă, spune domnul Obermeier. Vă rog frumos să clarificați, să-mi clarificați un lucru. A fost un cartonaș albastru, o întrebare sau uh, un coreferat? Pentru că dacă oricum îi dați uh, cuvântul în plus raportoarei la intervenția sa cu un minut și jumătate, atunci măcar să vină cu o întrebare adevărată la cartonașul albastru, nu să țină o intervenție în așa fel încât să profite de posibilitatea de a vorbi și mai mult timp. Stimată colegă, să fim cu toții solidari și să respectăm uh, posibilitățile de timp. Stimate colegă, a fost un punct de procedură. Um mă simt vizată de uh, acest comentariu pentru felul în care, criticată pentru felul în care conduc reuniunea. Credeți că de fiecare dată când un eurodeputat ridică cartonașul albastru, adresează doar o singură întrebare în 30 de secunde, de secunde, mă îndoiesc. Sigur, cartonașul albastru există pentru a adresa întrebări, dar e vorba și de exprimarea unor opinii. Mulțumesc însă pentru semnalul de alarmă tras. Urmează doamna Julie Ward. Un minut. Uh, Salut recomandarea făcută de colega mea Cec în ceea ce privește uh, încheierea acestui acord, care nu numai că sporește dialogul politic, ci încurajează noi forme de cooperare, creează oportunități de a spori contactele între oameni cetățenii și societatea civilă trebuie să fie incluse în programul în, de implementare al acordului. Cetățenii trebuie să fie informați uh, despre acest proces într-o manieră transparentă. Inițiativele cetățenilor rămân în uh, uh, centrul activității din Kosovo um, pentru a îi localiza pe cei care lipsesc și uh, cred că trebuie să se acorde mai multă considerație puterilor uh, societății civile de a face schimburi culturale. Uh, dialog de la om la, og, la om, uh, aducerea la oaltă a uh, tinerilor. Uh, Kosovo uh, vrea să profite de viitorul său, de aceea trebuie să aibă loc un dialog continuu și noi nu trebuie să îi dezamăgim. Următorul vorbitor, domnul Chiuciuc, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Kosovo este cea mai tânără democrație europeană și trebuie să discutăm uh, cu atenție despre perspectivele sale europene. Kosovo a făcut progrese semnificative în ultimul an și trebuie să recunoaștem eforturile guvernului de a adopta legislație în domeniul drepturilor omului și să abordăm negocierile în mod constructiv între Kosovo și Serbia. Toate acestea dovedesc voința de reformă și obiectivul de integrare europeană. Tocmai această dorință de schimbare este esențială pentru acordul de stabilizare și asociere semnat cu Uniunea Europeană, acord care va impulsiona economia fragilă a acestei țări. Fără îndoială, dialogul politic cu Kosovo va contribui la găsirea unor soluții pentru probleme precum statul de drept, libertatea de exprimare, lupta împotriva corupției și în ceea ce privește participarea societății civile. Progresul Kosovo este foarte important pentru Balcani și pentru Europa în ansamblul său. Acest argument trebuie să fie luat în considerare de acele state membre care încă nu au recunoscut independența Kosovo. Uh, integrarea deplină a Balcanilor de Vest este singura garanție de stabilitate. Mulțumesc, domnul Plenković, un minut. gospođo potpredsjednice ministre Könders, povjereniče Hahn. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând doamnei Lunacek pentru un raport de progres de bună calitate care ar trebui să fie o încurajare pentru viitoarea integrare a Kosovo pe care eu o salut. Și trebuie să spun, regret faptul că Kosovo nu a devenit membru UNESCO. S-a atins un progres important în relațiile cu Serbia, ceea ce este foarte bine și ar trebui să încurajăm implementarea tuturor acordurilor semnate. SAA Acordul acesta de asociere și stabilitate ar trebui să rezolve mare parte din problemele restante, inclusiv în ceea ce este problema persoanelor dispărute. Eu sunt pentru liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii kosovari, fapt care va reduce migrația ilegală și salut faptul că Comisia va continua discuțiile despre acordul cadru. Sunt uh, convins că discuțiile vor fi de bună calitate în Kosovo și se va ajunge la standarde democratice în toate instituțiile. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Viotti. Doamna. Grazie, președinte. Mi permette de ringraziare intanto... Mulțumesc foarte mult. Vreau să îi mulțumesc colegei Lunacek pentru minunata sa muncă pe care a făcut-o împreună cu uh, echipa Acordul de asociere și stabilizare este un pas important uh, pentru Kosovo, desigur, este important pentru reformă, pentru consolidarea cooperării, uh, cooperării multilaterale. Totuși, uh, e de spus un lucru. Liberalizarea vizelor, mai ales în context Schengen. Acest lucru este foarte important. Kosovo este singura țară din Balcanii de vest care se bucură de acest uh, regim. Când uh, uh, vor beneficia și celelalte țări din Balcanii de vest de un asemenea acord? De asemenea, trebuie să analizăm îndeaproape situația drepturilor omului și să urmărim cu atenție procesul de reformă în acea țară. Domnul Tökes are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru acest uh, tânăr stat uh, Kosovo este un uh, lucru extraordinar că a semnat un acord de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană în luna octombrie anului trecut. Acest uh, sprijin din partea comunității europene nu înseamnă nici pe departe însă că suntem în totalitate mulțumiți de progresele uh, făcute de acest fost stat iugoslav. De aceea, Trebuie să ne așteptăm ca și celelalte cinci state membre rămase să recunoască independența Kosovo și Serbia să-și normalizeze relațiile cu Kosovo. În același timp, este important uh, să ne așteptăm uh, ca statul uh, albanez să întreprindă reformele necesare și să adopte o poziție puternică împotriva corupției și violenței. Noul guvern trebuie să acorde uh, minorității sârbe drepturile pe care le-a solicitat. În drumul spre integrare europeană, Kosovo și Serbia vor trebui să se uh, îmbunătățească. Este alegerea lor dacă vor să intre prin sprijin reciproc sau dacă vor să stea în afară pentru că se blochează unul pe celălalt. Mulțumesc, domnul Mamikins, un minut. Mulțumesc. Excelențe, dragi colegi, Kosovo și-a declarat unilateral independența la începutul lui 2008. Uniunea Europeană imediat a inițiat procesul de integrare și E bine că există acum acest dialog între Belgrad și Priștina. Sunt două elemente cheie. Dacă kosovarii vor într-adevăr să devină parte a familiei națiunilor noastre, Există uh, mai multe elemente care trebuie respectate pe deplin. Uh, Libera exprimare, de exemplu, drepturile tuturor cetățenilor să fie egale. Aceste lucruri încă nu au fost atinse. E nevoie de pace pe termen lung și cooperare. Atitudinea Serbiei față de Kosovo este aceea de oameni descumpăniți de această pierdere istorică. Trebuie să existe o conciliere. Și bineînțeles că nu poate exista o perspectivă a aderării pentru Kosovo dacă uh, nu toate statele membre recunosc acest stat ca fiind independent. Cipru, Grecia, România, Slovacia și Spania, deci 5 din 28 de state membre în continuare nu au recunoscut acest stat, fiecare din motive proprii. Mulțumesc și eu, domnul Peterle. Un minut. Spoštovani gospod predsednik, gospod comisar, dragi colegi. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Și distinși uh, eurodeputați. S-a stabilit că, de fapt, Kosovo, cu acest acord de asociere și stabilizare, uh, a făcut un pas important înainte și aș dori să felicit uh, pe doamna Lunacek pentru, că, pentru încă un raport excelent. Acest lucru va permite Kosovoului să meargă înainte, pentru că nu există o altă alternativă la coexistența uh, pașnică, inclusiv uh, recunoașterea principiilor identității și tuturor drepturilor și ținând de asemenea cont și de eforturile doamnei Mogherini. De asemenea, problema vizelor rămâne încă de rezolvat în viitor. Domnul Asis, un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, nu trebuie, nu trebuie să pierdem uh, din vedere faptul că instituțiile Uniunii Europene uh, trebuie să încurajeze discuțiile între Serbia și Kosovo pentru promovarea păcii în Europa. Cred că ar trebui să integrăm Serbia în Uniunea Europeană pentru că asta ar, da un, ar transmite un semnal. Europa trebuie să fie responsabilă și să dea dovadă de un spirit de compromis. Federica Mogherini a făcut un lucru foarte bun în dialogul de la nivel înalt pentru a normaliza dialogul între Serbia și Priștina proces început în 2012. Uh, Cred însă că această recunoaștere reciprocă a calificărilor uh, în învățământ este importantă. Aceasta este calea de urmat sărăcia din Kosovo și lipsa de perspective cu un șomaj de 50% sunt uh, motive pentru care ar trebui să încurajăm această țară să colaboreze cu vecinii săi și să se alăture în cele din urmă Uniunii Europene. Aceasta va arăta că respectă valorile europene. Încheiem lista vorbitorilor și trecem acum la procedura Catch the Eye. Avem o listă lungă, însă avem încă 5 minute la dispoziție. Doamna Suița este primul vorbitor gospođo potpredsjednice želim iskoristiti priliku i zahvaliti se gospođi Vreau să mulțumesc doamnei Lunacek pentru un raport de calitate și vreau să-i mulțumesc doamnei Mogherini, domnului Han, pentru tot ce au făcut, în așa fel încât noi să ne dăm seama, într-adevăr, dacă situația este bună sau nu. Stabilizarea Kosovo este un lucru bun pentru uh, întregul Balcani Sigur că cea mai importantă parte este normalizarea relațiilor cu Serbia și deja au fost întreprinși pași în această direcție, însă trebuie să cerem mai mult. Este foarte important ca acordul de asociere și de stabilizare să reprezinte un pas important înainte. La fel, trebuie să avem învețațiile dintre autorități și opoziție. E mare păcat faptul că Kosovo nu a putut adera la UNESCO E regretabilă, fapt, e regretabilă această situație, mai ales că e folosită ca o manevră de șantaj. Și eu cred că cele cinci state membre care n-au recunoscut Kosovo ar trebui să o facă cât mai repede. Mulțumesc. Domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, încă o dată, Uniunea Europeană, cu rolul său din Balcani, a creat uh, uh, această entitate. O țară și-a declarat independența, ceea ce este contrar rezoluției 1244 a Uh, națiunilor ceea ce prevede autonomia Kosovo în cadrul uh, Serbiei. Fostul ministru al uh, afacerilor externe, Hacim Haci, a fost acuzat de trafic de organe umane. În plus, persecutarea creștinilor din Kosovo este un alt, o altă bilă neagră mare parte din indivizii din Kosovo participă în organizații teroriste islamice și 14% din uh, populație votează în favoarea unui partid iredentist care uh, cere uh, unificarea cu Albania. Deci această țară nu trebuie recunoscută ca atare pentru că nu a fost recunoscută de toate statele membre. Domnul Șogor, fără statele din Balcanii de Vest, nu ne putem uh, imagina Uniunea Europeană ca un spațiu integrat. Kosovo trebuie să facă parte din acest proces, însă sunt multe de făcut pentru a ajunge acolo. Ar fi util dacă ultimele cinci state membre ar recunoaște statutul de independent al statului Kosovo separarea Kosovo de Serbia nu a fost o evoluție naturală. Din potrivă, autonomia a regiunii a redus tensiunile între minoritățile etnice și a contribuit la pace. Exemplul Kosovo este unul grav cât de rău uh, o pot, pot merge lucrurile dacă nu se acordă importanță minorităților nu este un uh, precedent uh, periculos de secesiune. Mulțumesc, domnul Iacovcici. Gospođo predsjedavajuća, imam jednu malu molbu. Pret... Vă mulțumesc. Vreau să vă rog un lucru. Fosta președintă mi-a acordat un cartonaș albastru. Aș vrea să vă întreb dacă e posibil să vorbească domnul Selinovici în locul meu, în numele ALDE. Vă mulțumesc. Eh, da, poftiți. Eh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc colegilor mei. Apropierea Kosovo de Uniunea Europeană este un element salutar. Se pune capăt unei epoci a conflictului și a războiului. Sperăm să fie un viitor mai bun pentru Kosovo. Acest lucru e posibil doar dacă reformele vor fi implementate rapid. Problema minorității sârbe trebuie rezolvată repede. La fel și recunoașterea Kosovo și normalizarea relațiilor cu Kosovo reprezintă o precondiție pentru apropierea Serbiei până la urmă. Deci este o precondiție și pentru Kosovo, dar um, uh, și pentru ceilalți nu se poate ca niște eforturi sincere, sincere ale unui guvern legitim să fie trecute cu vederea de opoziția. Trebuie să transmitem mesaje foarte clare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Soltas. Eh, eh, mulțumesc foarte mult eh, mulțumesc că mi ați dat cuvântul și mulțumesc doamnei lunacek pentru acest raport excelent. kosovo este una dintre democrațiile cele mai tinere și un stat cu populațiile cele mai uh, tinere. Depinde de noi să facem posibil ca această țară să devină un stat uh, democrat uh, normal, un stat dezvoltat din punct de vedere democratic, pentru a evita migrarea în masă și pentru ca acest stat să aibă perspective să ai, e nevoie de reforme structurale, trebuie uh, combătută criminalitatea și uh, controlul finanțelor publice, apoi relații bune cu uh, Serbia. Este într-adevăr important ca uh, Kosovo să poată să fie uh, independent și să devină membrul unor organizații internaționale. Mulțumesc. Adesea am uh, adresat întrebări comisiei privind teritoriile care uh, vor să-și recunoască dreptul la autodeterminare. Însă se spunea că nu există competența de a recunoaște state. Nu este aceasta o dovadă de ipocrizie din partea Uniunii Europene, care este dispusă să-și încalce propriile reguli când uh, nu mai are mijloace. Uh, Uniunea Europeană are relații extinse cu acest teritoriu, chiar dacă Națiunile Unite nu recunosc această țară și Uniunea Europeană recunoaște această țară ca posibil candidat. Ar trebui să existe o soluție între Kosovo și uh, Serbia Uh, diplomația uh, înaltului uh, reprezentant trebuie să contribuie la această situație. Uniunea Europeană nu trebuie să facă mm, astfel de lucruri pentru a-și urmări agenda neocolonialistă. Mulțumesc, domnul Polcea. Nu este domnul Obermeier, care este și ultimul vorbitor. Doamnă președinte, eu cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. 200 de jihadiști uh, în Kosovo per un milion de locuitori, mai uh, mult decât Belgia. Și iată că acest lucru procentual depășește până și Libia. În acest uh, stat se ridică moschei de către islamiști radicali. Kosovo este departe de un islam laic așa cum l-am știut noi din trecut. Așa că prognosticul um, este un, foarte realist. L-am găsit în presă. Uh, Kosovo poate deveni primul stat islamic al Uniunii. Este uh, practic uh, locul în care poate, poate să-și facă manevrele criminalitatea organizată. Nici vorbă de o asociere cu acest stat. Haideți să respectăm voința cetățenilor europeni care nu-și doresc o extindere a Uniunii Europene, nici de cum cu un stat islamic în inima Europei. Eu personal mă tem că, iată, cu Kosovo vom avea următoarea bombă cu ceas europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, astfel încheiem procedura intervențiilor spontane. Nu accept cartonașe albastre la intervenții spontane, spune președinta și dau cuvântul domnului comisar Han pentru câteva concluzii în numele comisiei. Poftiți, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Majoritatea din această instituție știe foarte clar că noi vrem integrarea deplină a Balcanilor Occidentali. Pacea, stabilitatea, concilierea sunt elemente care merg mână în mână. Dezvoltarea economică poate fi garantată doar într-un cadru oferit de Uniunea Europeană și toate iritațiile, toată nesiguranța exprimată astăzi pot să fie dizolvate doar dacă va exista un proces de includere cu o perspectivă europeană. Sincer să fiu, din motive politice, de strategie și de siguranță, nu văd cum altfel uh, s-ar putea rezolva lucrurile. Mm, de ce să avem o gaură neagră în Balcan în care să nu primeze statul de drept și niște norme fundamentale europene? Cu siguranță consecințele ar fi mult mai grave. Deci, Trebuie să lucrăm uh, la dezvoltarea acestor state și nu am ajuns uh, nici de cum acolo unde ne dorim să fim, dar este un proces absolut necesar care uh, trebuie privit ca atare. Negocierile trebuie întreprinse, aceste state trebuie să se dezvolte economic și social și trebuie însoțite în mm, tot acest proces pentru a fi apropiate de Uniunea Europeană. În ceea ce privește Kosovo, uh, Pactul de stabilitate și asociere este la ora actuală instrumentul cel mai bun în așa fel încât să putem promova acest parcurs. Este foarte important acum uh, transpunerea, implementarea. Fac un apel către toate forțele politice kosovare să își asume această răspundere, să o întreprindă, să, să întreprindă măsurile necesare, mă scuzați, și până la urmă noi știm prea bine că există obiective naționale comune, iar perspectiva europeană ar trebui să îi unească pe toți cei din planul politic kosovar. Fac un apel către cei din Kosovo să se pună cu toții la masa negocierilor, să dezbată, să discute, să negocieze, în așa fel încât să pună bazele politice ale unei evoluții, condamnând orice formă de violență. Comisia va depune toate eforturile necesare și va face tot posibilul pentru ca perspectiva europeană pentru Kosovo să devină o realitate. Liberalizarea vizelor a fost deja numită, la fel și consolidarea statului de drept și îmbunătățirea climatului antreprenorial. Să nu uităm, doamnelor și domnilor, Kosovo generează astăzi mai bine de o treime din veniturile sale, din taxele vamale. Într-o Europa fără taxe vamale nu mai este fezabil așa ceva. De aceea, de pe acum, trebuie să ne pregătim pentru o transformare în așa fel încât să creăm precondițiile necesare schimbării. Avem și un exod al materiei cenușii în uh, regiune. Sunt uh, măsuri uh, absolut importante, în așa fel încât să nu avem un Kosovo fără alternativă, un Kosovo exclus. În regiune trebuie să fie pace, stabilitate, perspectivă pentru cetățeni, ca să rămână în regiune aceștia și să nu fie forțați să emigreze în alte părți ale Europei. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președinta. Dau cuvântul acum domnului ministru Kunders, tot pentru concluzii, dar în numele Consiliului. Vă rog. Thank you very much, honorable uh, members, uh, Madam President, ladies. Onorați membri, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vreau să-i mulțumesc raport uh, raportoarei Ulrike Lunacek pentru munca foarte importantă pe care a făcut-o uh, la această regiune importantă a Kosovo, care are o îndelungată istorie cu multă violență. V-ați referit la acest lucru în această după-amiază. Este corect să urmărim situația din 1999, să s-au făcut uh, progrese și aceste progrese trebuie să fie consolidate. Lucrurile merg cu suișuri și cu coborâșuri, însă noi, uh, prin prezența noastră uh, la fața locului, vom susține în continuare Kosovo. Uh, sigur, progresul trebuie făcut de lideri, de instituții și de societatea civilă în egală măsură. Reformele sunt esențiale și liderii politici uh, trebuie să-și respecte responsabilitățile pentru binele Kosovului și ale cetățenilor săi. Reformele cheie nu trebuie numai să mulțumească Uniunea Europeană, ele sunt în interesul uh, Kosovo în ceea ce privește criza politică, urmărim cu îngrijorare ca mulți dintre dumneavoastră situația. Am arătat că violența în scopuri politice nu este uh, posibilă și acceptabilă și am cerut tuturor părților să facă un efort pentru dialog politic în acest sens. Doamnă raportor, cred că v-ați referit și la Curtea Constituțională din uh, Kosovo. După cum știm, uh, aceasta a spus că Asociația Municipalităților cu majoritate uh, sârbă uh, trebuie să uh, fie consfințită. Este uh, esențial acum uh, să se elaboreze statutul uh, asociației în contextul acestui dialog. Ați vorbit despre aspirațiile europene ale poporului din Kosovo. Am uh, auzit uh, Uh, persoane din acea parte a sării cu un limbaj anti-islamic. Nu este chestiunea pe care o discut uh, astăzi și pentru că reprezint uh, Consiliu, vă îndemn să vă mărginiți la argumente și să nu dați dovadă de discriminare. Trebuie să recunoaștem liberalizarea vizelor este un proces care necesită îndeplinirea unor condiții. Așa cum a spus doamna Lunacek, s-au făcut progrese, dar nu suficiente. Încă mai sunt lucruri de făcut și uh, înțeleg că tinerii din uh, Kosovo vor să călătorească, viza uh, poate să îi uh, ajute, dar așa cum a spus și comisarul Han, trebuie să asigurăm independența sistemului uh, judiciar, să combatem uh, corupția. Uh, sunt uh, politici bazate pe anumite condiții. Vom uh, susține în continuare Kosovo în reformele sale cu asistență financiară și expertiză prin EULEX și dacă Kosovo își îndeplinește obligațiile, atunci, desigur, uh, vom uh, onora și noi angajamentele noastre. Asta înseamnă în ultimă instanță că populația din Kosovo va putea să călătorească liber ca ceilalți europeni. Vreau să subliniez importanța intrării în vigoare a acordului de asociere după uh, aprobarea pe care ați dat-o. Consiliul uh, uh trebuie să adopte acest lucru în concluzii pe 12 februarie și Uh, acest uh, acord intră în vigoare în a doua lună uh, după prima zi de notificare. Deci asta înseamnă la sfârșitul lui aprilie sau la 1 mai. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru. Am primit